protocoalele? Dar uh, să verificăm dacă funcționează. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis. Bun, merge bine. Începem. Avem amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, Abțineri. O verificare electronică, vă rog. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis? Și se adoptă. Amendamentul 49, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Am crezut că sunteți împotrivă. Verificăm, deci, a doua parte a amendamentului. Deci, luăm a doua parte de la amendamentul 49 și facem o verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Aveți dreptate. No, because we did that. Amendamentul 50. Dacă vreți, Cristian, dacă vreți o dimineață foarte lungă, atunci da, cu verificări electronice. Amendamentul 50 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Avem amendamentul 54 acum pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 5 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 65 pentru împotrivă abțineri. Verificăm. Cred că se adoptă. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 70 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 63 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 87 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri. Facem o verificare, vă rog. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis? Se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 91 pentru,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 Se adoptă. 96 vot pe părți, prima parte, s pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 98 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. Cred că se adoptă. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, vă rog, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 102 pentru, împotriva abțineri se respinge. 103 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 104 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 110 are, de fapt, trei părți. Mai întâi, partea 1 cu amendamentul oral 2 pentru, Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea 1 pentru? Împotrivă? Îmi cer scuze, spune președinta, a devenit caducă. Partea 2 pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm a doua parte. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Doriți o verificare electronică, s-a deschis votul, s-a închis, se adoptă. 113 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 112 pentru, împotriva abțineri, Verificăm. S-a deschis votul. De fapt, era caduc. Îmi cer scuze. Nu mai trebuie să verificăm. 114 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 48 e caduc, buget caduc, compromisul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 124 pentru, 124 pentru, împotriva abțineri se respinge.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 Compromisul 18 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 145 pentru împotriva abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 20, compromisul 27 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 151 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 155 pentru, împotriva abțineri. Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Putem verifica dacă doriți, a deschis votul, e aceeași majoritate. S-a închis votul, se adoptă cu aceeași majoritate. 158 pentru, împotrivă,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 O cinci vot pe părți, prima parte. Pentru, împotriva abțineri, se respinge. A doua parte. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 166, pentru, împotriva, abțineri. Verificăm, vă rog, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul și se adoptă. 167 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 168 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 169 pentru, împotriva abțineri, verificăm. 169 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 170 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 171 pentru, împotriva abțineri se respinge. 172 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 173 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 174 pentru, împotriva abțineri. Verificăm, nu mi-e clar, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 179 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 182 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 105 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 189 a fost retras, 190 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 192 pentru, împotriva abțineri se respinge, 191 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 193 pentru, împotriva abțineri se respinge. We vote um, 194. 194 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Doriți o verificare. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 195 pentru împotriva abțineri se adoptă. 196 pentru împotriva abțineri se adoptă. 25 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 199 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 200 pentru împotriva abțineri se respinge. 203 pentru împotriva abțineri. Verificăm. 203. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 26 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 205 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 207 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Cred că se adoptă. A votat toată lumea? Colegi, s-a resetat consola, votăm încă. Votul e în continuare deschis la amendamentul 207. Să verificați consolele, pentru că mi se pare că se mai opresc. S-a închis votul. Se adoptă. 209 pentru, împotriva obțineri, se adoptă. 210 pentru, împotriva obțineri, se adoptă. Votul pe considerente. Compromisul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. 13 pentru împotriva abțineri se adoptă. Putem și să verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Așa este. Amendamentul 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 21. Pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri. Deschidem votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. pentru, împotriva abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge la limită. Compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar facem o verificare. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 30 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 33 in favor. 33 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. 34 devine caduc. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 38 pentru împotriva abțineri Haideți să verificăm. Cred că s-a adoptat, dar haideți să verificăm 38. Deschid votul. Votul este închis. Da, se adoptă. Amendamentul 40 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 43 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Votăm acum pe considerente. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Avizul Comisiei pentru Bugete. Aliniatul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm uh, paragraful 1, aliniatul 1. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Votăm acum alineatul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Acum votăm electronic pe proiectul de raport, așa cum a fost el modificat. Votul este deschis. Has everybody voted? A votat toată lumea. Votul este închis. Da, a trecut în unanimitate. Felicitări, Enrique Guerrero. That's a rare. It might even be a first. Asta e o raritate, s-ar putea chiar să fie o premieră. Ar trebui să verificăm, să vedem care e situația. Poate că nu e neapărat prima dată când se întâmplă, dar clar se întâmplă rar. Bravo, ai făcut treabă bună, Enrique. Un raport așa de mare cu atât de multe amendamente trebuie că se întâmplă rar o, un astfel de lucru. Bun, haideți să vedem dacă putem uh, să obținem uh, aceeași unanimitate și pentru următorul raport. S-ar putea să fie un raport mai complicat, dar și, și asta a fost destul de complicat. Un raport destul de mare. Înainte de a vota, e vorba de punctul 12, proiectul de raport uh, Consolidarea sustenabilității în țările în curs de dezvoltare. Charles Görens este raportor. Doriți să interveniți înainte de a începe votul? Nu, nu vreți să spuneți nimic? Bun, atunci trecem direct la vot și începem cu compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotriva abțineri se respinge, 46 pentru, împotriva abțineri. Verificăm 46, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis, se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Haideți să verificăm 47, votul este deschis. Sunteți pentru? Acum voi închide votul, în ce scuze. Votul este închis. Se adoptă. Îmi pare rău, când m-am uitat la noastră, părea că sunteți împotriva. Amendamentul 50 pentru, împotrivă. Abțineri. Verificăm 50. Votul este deschis. Toată lumea a votat, votul este închis. Se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, a doua parte din 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Celelalte două sunt, sau, au fost retrase. 56 pentru, împotriva abțineri se respinge, 58 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 57 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Nu, încerc. Suntem tot la 57. Verificăm, votul este deschis. Ba nu, îmi cer scuze, spune doamna președinte. 59. Ba nu, verificăm 57. Deschid votul pe 57. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Era destul de clar. 59 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 60 pentru. Prima parte de la 60 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Cred că a fost uh, respins. 64. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 64. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 63 se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotriva abținerii, se adoptă. 66. Ba nu, acesta devine caduc. 67 pentru, împotriva Abțineri se adoptă. Verificăm 67, votul este deschis. Mm, mai ușor uh, dacă ridicați mâna, toată lumea a votat, uh, se adoptă. Acum trecem la 68, pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 69 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 70 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 71, votul este deschis. Toată lumea a votat? Votul este închis. Se adoptă. 72 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul oral 7 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 75 pentru. Împotriva abțineri. Haideți să verificăm 75. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 77 pentru. Împotrivă. Obțineri. Verificăm 77. Votul este deschis. Toată lumea a votat. Votul este închis. Se respinge. 76 pentru, împotriva abțineri se respinge. 78 pentru, împotriva abțineri se respinge. 79 pentru, împotriva abțineri se respinge. 80 pentru, împotriva abțineri. Verificăm 80. Votul este deschis. Dacă toată lumea a votat, votul este închis, se respinge. 81 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 83. Votul este deschis. Cred că s-a adoptat. Dacă a votat toată lumea, votul este închis, se adoptă. 85 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm 86, votul este deschis. Cred că se adoptă. Votul este închis. Da, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm tot amendamentul 1. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 89 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar vom, dar vom verifica. 89 verificăm, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Trecem la 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Putem verifica, dar cred că numai PP-ul s-a opus. Verificăm 90. Deschid votul pe 90. Votul este închis. Și se adoptă. 91 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 92 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, 95 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă. Repetăm. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm compromisul 4. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. M-am gândit-o. Amendamentul 100 pentru. Împotriva abținerii. Se adoptă 101 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral 2 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă.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 109. Ba nu, 108. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge 109 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 110 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 111 pentru. Haideți să verificăm 110 dacă vreți. E votul, votul este deschis pe 110. Votul este închis. Se respinge. Acum e clar. 111 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 112 Mm, Banul devine caduc. 113 pentru, împotriva abțineri se respinge. 114 pentru. Suntem la 113 acum. A fost respins. Asta înseamnă că votăm 114, pentru că 113 a fost respins.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 Se respinge. 118 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 118, votul este deschis. Cred că s-a adoptat. Votul este închis. Da, s-a adoptat, era destul de clar, 119 în două părți, prima parte pentru, împotriva abțineri, se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. 121. Prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 122 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Verificăm 122, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Și se respinge. 123 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 124 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 125 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 125, vreți să-l verificăm? Bun, îl verificăm, deschid votul. Votul este închis. Se respinge. Ați avut dreptate să verificăm. Votăm pe 126 pentru, împotriva abțineri se respinge. 127 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm 127. Votul este deschis. A votat toată lumea? Dacă da, votul este închis. Se respinge. 128 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 128. Pentru că votul a fost foarte strâns, votul e deschis. Dacă a votat toată lumea, votul este închis. Se adoptă. 129 pentru. 129 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Unde suntem? La considerente. Amendamentul 3. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 4. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 5. Pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm amendamentul 5. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, ba nu, 8. Votăm amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 13 pentru, amendamentul 13 pentru, împotriva abțineri se respinge. 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 15 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 20 pentru, 20 pentru împotriva abțineri. Să verificăm 20. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 21, votul este deschis. Cred că se adoptă. Dacă a votat toată lumea, votul este închis. Se adoptă. 22 pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm amendamentul 22. Votul este deschis. A votat toată lumea. Atunci votul este închis. Se respinge. 23 pentru, împotrivă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă. Verificăm 26. Votul este deschis pe 26. Votul este închis. Se adoptă. 27. 28, de fapt, în două părți, prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verif- eh, se respinge. Amendamentul oral 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge.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 Votul este deschis pe raportul final. Toată lumea a votat. Votul este închis. Se adoptă cu 17 voturi pentru 9 împotrivă. Felicitări domnului Gărâns, mulțumim foarte mult! Stimați colegi, am terminat sesiunea de vot. Vă mulțumesc foarte mult! Acum îl avem alături de noi pe președintele Comitetului Internațional al Crucii Roșii, care ne va face o prezentare foarte interesantă despre ceea ce s-a întâmplat recent în Siria. Uh, vă rog, cei care doriți să părăsiți sala, să o faceți în liniște. Mulțumesc! Okay, colleagues, can everybody take Stimați colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Urmează un punct important din ordinea de zi, punctul 13. Deci, nevoile umanitare, provocările pe care le reprezintă conflictele prelungite. Mă bucur că astăzi vom avea un schimb de vederi cu domnul Peter Maurer, președinte al Comitetului Internațional al Crucii Roșii din 2012. Este elvețian, a fost secretar de stat la Ministerul de Externe din Elveția și ambasador și reprezentant permanent al Elveției la New York, la Națiunile Unite. Domnule Maurer, ne bucurăm, suntem onorați să vă avem astăzi alături de noi. Știm că organizația noastră are o îndelungată istorie, a fost înființată în 1863, organizație independentă cu sediul la Geneva și are un mandat care reiese din Convenția de la Geneva din 1949 și funcționați în cele mai grele situații din lume. Înțeleg că v-ați întors tocmai din Siria și din Irak, care sunt țări cu probleme mari. Organizația este finanțată de donațiile voluntare ale guvernelor și ale Crucii Roșii Naționale și ale Semilunei Roșii. Deci, domnule Maur, am aici o mulțime de lucruri despre dumneavoastră, dar dumneavoastră o să ne povestiți mult mai bine despre activitatea Crucii Roșii Internaționale, o activitate pe care o susțin lucrați în condiții foarte grele, în zone cu conflicte prelungite, așa că aveți cuvântul. Deci vă rog foarte mult să luați loc ca să putem să-l ascultăm pe vorbitor. Domnule Maurer, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc că m-ați invitat în această dimineață la comisie și îmi permiteți să vă prezint pe scurt care sunt provocările cu care ne confruntăm. Sunt în Parlamentul European, deci în primul rând aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru susținerea generoasă pe care o primește Comitetul Internațional al Crucii Roșii de la statele membre ale Uniunii Europene, de la ECON și de la Comisia de la Bruxelles. Și dacă aș aduna toate cifrele, Contribuția europeană la activitatea noastră astăzi este de 47% din bugetul nostru total, adică statele membre, ECO și vreau în primul rând să folosesc acest prilej ca să vă mulțumesc tuturor pentru susținerea generoasă, fără, care, fără de care nu am fi uh, în situația de a face ce putem face acum ca să răspundem, să-i uh, asistăm și să-i protejăm pe cei aflați în prima linie a conflictelor. Înțeleg că voi face niște comentarii în a doua parte. Una dintre dezbaterile dumneavoastră la nivelul Parlamentului și la diversele comisii este cum uh, să organizați structura financiară astfel încât să puteți susține în continuare cooperarea pentru dezvoltare, activitatea umanitară în viitor. Și cred că există o dezbatere la comunitatea respectivă care e cel mai bun, cea mai bună metodă pentru a susține interfața dintre dezvoltare și activitatea umanitară, care este abordarea cea mai eficientă, cea mai efectivă și cea mai coordonată. Vreau să încep prin a vă prezenta care sunt provocările cu care ne confruntăm în teren. Doamna președintă, vă referați la faptul că recent m-am întors din Orientul Mijlociu, din Irak și din Siria. Vreau să vă fac o prezentare generală. Mai mult de 40% din ce facem noi are loc în Africa. Și Africa este cunoscută pentru zonele de conflict în Sudan, în Somalia, în bazinul lacului Chad. Dacă ne referim la cele patru țări din uh, zonă, Niger, Nigeria, Camerun, este, de fapt, cea de-a doua sau a treia operațiune ca mărime. Apoi este zona Sahel, Republica Democratică Congo, deci toate acele zone din Africa unde sunt conflicte prelungite și multă, multă subdezvoltare. Din punct de vedere al dezvoltării, cum spuneam, sunt dezvoltate, sunt chestiuni legate de actele de violență pe termen lung inclusiv modul în care interacționăm și acționăm împreună cu alte agenții în teren. Dacă ar fi să analizez ultimii șapte ani, a crescut mereu bugetul nostru, ni s-au extins uh, acțiunile, mai ales în Orientul Mijlocin. În Orientul Mijlociu a fost un, o zonă importantă pentru noi. Dublarea bugetului din ultimii șapte ani cum spuneam, bugetul Comitetului Internațional s-a dublat în ultimii șapte ani. A avut loc mai ales uh, în uh, Orientul Mijlociu și patru din cele cinci mari operațiuni ale noastre sunt operațiuni care au loc uh, în Orientul Mijlociu. Cea mai mare este în Siria, urmată de Sudanul de Sud și apoi Yemen, Irak, Afganistanul sunt marile operațiuni pe care le desfășurăm la ora actuală. Dacă ar fi să analizez marile provocări din teren, ar fi următoarele. Sunt două chestiuni importante care ne preocupă. În primul rând, greutatea de a negocia accesul și de a crea un spațiu umanitar reutru. Deci greutatea de a garanta accesul lucrătorilor noștri și accesul la populația civilă. Una dintre marile dileme ale mele este următoarea. Cât de departe putem să împingem accesul pentru a acorda siguranța colegilor noștri aflați în teren? Și aici nu avem o formulă matematică Comitetul Internațional al Crucii Roșii merge cât de departe poate. Agenda negocierilor, în accesul pe linia frontului, a încercat uh, să aducă servicii de urgență în zonele respective, pentru că serviciile sociale acolo nu mai există. Facem acest lucru în majoritatea zonelor de conflict din Orientul Mijlociu. Și e vorba de provocarea cu care ne confruntăm și anume încercăm uh, să accesăm într-un mediu fragmentat. În Siria și în Irak nu vorbim de o singură linie a fronturilor, sunt mai multe linii ale frontului, sunt zeci și sute de participanți, de actori cu care trebuie să negociem pentru a crea zone de siguranță, spații de siguranță și consens pentru activitatea noastră. Dacă mergem în Huta de Est sau în nordul Siriei sau în anumite zone din Afganistan, atunci eh, trebuie să avem de-a face cu mai multe părți ca să găsim consens și pentru a putea desfășura activitatea umanitară. Deci accesul și securitatea, negocierea pe linia frontului eh, sunt preocupările noastre majore. Al doilea mare, a doua mare problemă este următoarea. E un fel de idee preconcepută. Întotdeauna când vorbesc în afara comunității de ajutor umanitar, multă lume consideră că activitatea umanitară este o activitate de ajutorare care, într-un fel, Uh, încearcă să diminueze uh, efectele dezastrelor naturale și ale conflictelor. Dar mandatul nostru este mult mai larg, este un mandat de protecție. Încercăm să luăm legătura cu părțile beligerante, să respecte legea și să se comporte astfel încât să atenuăm nu numai efectele violenței, ci și să eliminăm nevoile dreptul uh, internațional umanitar este respectat, însă are foarte multe uh, fațete care ne preocupă în ziua de astăzi. Adică trebuie să luăm legătura cu purtătorii de arme care să respecte dreptul umanitar internațional și să conducă ostilitățile conform Convenției de la Geneva, conform uh, proporționalității, precauției și ideii de a face distinția dintre civili și militari încercăm să luăm legătura în mod concret cu aceste activități, pentru că vrem să asigurăm tratamentul uman al deținuților, ceea ce e o mare problemă. Vrem să ne asigurăm că problemele familiile știu unde le sunt membrii de familie care au dispărut pentru a face uh, reîntregirea familiei. Deci vreau să subliniez că uh, cifrele bugetului și atenția publicului se concentrează pe accesul nostru, pe convoaiele umanitare, pe asigurarea alimentelor, a apei, a ajutorului umanitar, a ajutorului sanitar, dar un mandat foarte important este legat de dreptul umanitar internațional. Altfel n-am putea să facem față efectelor negative ale războiului dacă n-am avea acest uh, efort foarte mare de a stăpini cel puțin um, comportamentul minim în sensul respectării dreptului umanitar internațional. Aș vrea să spun că astăzi mai apare o problemă între aceste provocări, adică accesul și protecția persoanelor. Sunt uh, probleme care se leagă de uh, susținerea sectorului de sănătate. Pentru că din ce în ce mai mult din Siria, din Siria până în Afganistan, până în Yemen și în multe alte contexte ne confruntăm cu asigurarea sau interzicerea asigurării serviciilor de sănătate. Este o chestiune extrem de gravă cu care ne confruntăm. Negociem de multe ori în Siria, în Irak uh, și mai ales în Yemen, o vreme îndelungată negociem pachetul de servicii de sănătate pe care le putem oferi și care nu sunt preluate de către părțile beligerante. E o chestiune critică, cu consecințe majore pe termen lung dacă nu reușim să facem acest lucru. Avem în continuare probleme în a ajunge cu materialul uh, chirurgical necesar în zona de război, pentru că e considerat că acordăm ajutor adversarului. Ne confruntăm cu problema că părțile beligerante nu ne permit să acordăm asistență umanitară în domeniul sănătății, nici în ce privește echipamentul chirurgical sau medicamentele în foarte multe contexte și vedem acest lucru și în modul în care se conduc ostilitățile. Sănătatea, spitalele, școlile, ambulanțele sunt ținte ale atacurilor, sunt ținte ale operațiunilor militare. Constatăm că impactul războiului este din ce în ce mai mare, eh, nu numai asupra oamenilor, ci este asupra sistemelor. Ce vreau să spun prin acest lucru? Dacă analizăm, de exemplu, situația din Yemen și din Siria astăzi, Yemen funcționează la o treime uh, din uh, infrastructura medicală dinainte de război. În Siria, doar jumătate din infrastructura de sănătate funcționează, adică 50% din spitale și clinici au fost distruse sau nu funcționează în momentul de față, iar jumătate dintre doctori au plecat din țară, au fost uciși, uh, deci nu pot să funcționeze în acest moment. Și asta se întâmplă într-un moment în care există extrem de multă presiune asupra serviciilor de sănătate adresate populației civile care este afectată de război și de zonele de conflict. V-am să menționez neapărat aceste chestiuni importante ale activității noastre. Provocarea astăzi este că sunt din ce în ce mai multe conflicte prelungite. Uh, în medie durează peste 13 ani. Noi suntem de peste 13 ani în, cu cele mai mari operațiuni în aceste locuri. E o organizație care a fost uh, în, înființată pentru ajutor de urgență, uh, participă acum de peste 13 ani în zonele de conflict uh, prelungit. Iar cifrele se prelungesc pentru conflictele de bini din ce în ce mai lungi. Conflictele sunt din ce în ce mai complexe. Conflictele de astăzi au loc uh, în zona urbană, are loc gherilă urbană Războiul urban înseamnă că infrastructura este urgentă, iar când războiul se desfășoară în orașe, sunt mult mai mulți oameni care sunt afectați. Dacă vreți să știți de ce există holeră în Yemen, e din cauza războiului. Războiul distruge sistemele de distribuție a apei din orașele unde locuiesc majoritatea oamenilor, distruge spitalele, deci apa, fără apă și fără spitale, asta înseamnă că de la o zi la alta un oraș de un milion de persoane nu are apă și nu are sistem uh, de sănătate. Și dacă reabilităm acele sisteme, de obicei reușim să le reabilităm cam 80% după primul atac. Dacă avem și un al doilea atac asupra infrastructurii, pe care am reabilitate, reușim să facem doar 50%, deci se degradează constant sistemul de sănătate, sistemul de asigurare a apei, sistemul de livrare a apei în orașe. Utilizarea și respectarea dreptului umanitar internațional în ceea ce privește proporționalitatea și diferența dintre civili și militari este mult mai complexă pentru că sunt părți beligerante care nu respectă aceste măsuri de precauție pe care am dori să le respecte. Cred că uh, vedem uh, încă o dată uh, înlănțuirea sărăciei pe termen lung cu violența provocată de conflict, cu violența provocată de acte ilegale, de violența intercomunitară. Deci este un amestec negativ care duce la un context foarte fragil iar efectul de stabilizare al asistenței umanitare și al protecției umanitare este din ce în ce mai greu de asigurat. Și aș mai vrea să spun câteva cuvinte despre uh, însemnătatea politică a acestor uh, lucruri. Vreau să mă refer la trei sau patru chestiuni pe care eu le consider importante pentru parlamentari. În primul rând, parlamentarii de obicei ne aduc în atenție, ne pun o întrebare a cum colaborăm cu alte organizații, care este colaborarea între actorii din domeniul dezvoltării, dezvoltării pe termen lung și actorii din domeniul umanitar și cei care acționează în situații de urgentă. Și poate o să încerc să răspund în felul următor. Dacă analizez primele 20 de operațiuni la nivel internațional, acestea se referă în mod exclusiv la contexte în care violența prelungită și războiul prelungit reprezintă trăsăturile predominante ale situației. Deci dacă ar fi să avem o activitate imparțială, nu se poate pentru că uh, Uh, acolo vorbim de părți beligerante, trebuie să negociem accesul în zonă, ceea ce este extrem de important. Dar nu mai desfășurăm activitate de urgență în acele contexte, pentru că suntem acolo, cum spuneam, de ani de zile, de 30 de ani. Deci ne confruntăm cu un nou tip de nevoie cu un nou tip de necesitate. Nu mai e vorba de nevoie pe termen scurt, e vorba de nevoi sistemice pe termen lung. Și asta este dilema uh, cu care avem de-a face. Parlamentele și guvernele uh, pun la dispoziție linii de credit, uh, administrațiile se ocupă de niște probleme care astăzi au evoluat. Acum 30 de ani exista ideea că uh, E vorba de niște contexte în care sărăcia era problema esențială și cooperarea pentru dezvoltare pe termen lung ar fi cea mai bună reacție. Pe câtă vreme aveam atunci urgențe pe termen scurt, pe câtă vreme astăzi factorii se combină. E vorba de un impact pe termen lung, sistemic, al violenței asupra societății. Deci metodologia de reacție Uh, trebuie să fie pe termen lung, e vorba de o activitate necondiționată pentru că uh, altfel nu putem uh, funcționa în aceste contexte. Deci una din dilemele noastre în ceea ce privește finanțarea este următoarea. Parlamentele, cum ar putea parlamentele să se adapteze la aceste situații și să organizeze infrastructura astfel încât să putem, ca actori în materie de dezvoltare și ca actori în materie de situații umanitare, să putem reacționa. Vă pot spune foarte cinstit că pentru noi cea mai bună soluție este să existe bani suficienți pe liniile de credit umanitare și să putem să răspundem în fața dumneavoastră apropo de modul în care reacționăm la modificarea a, nevoilor într-o manieră imparțială. E cea mai bună soluție dacă aceste opțiuni nu există din punct de vedere politic, atunci vă încurajăm întotdeauna să existe rezerve pe care dumneavoastră și pe care alții le au uh, și să se pună la dispoziție într-o manieră privilegiată pentru contextele fragile, pentru reacția umanitară cu care ne confruntăm în fiecare an. Și o a treia opțiune posibilă ar fi următoarea să existe flexibilitate între liniile de credit umanitare și liniile de credit pentru dezvoltare, care să ne permită ca în anumite condiții să folosim banii pentru dezvoltare, pentru a reacționa la contextele fragile, mai ales în domenii în care răspunsul de urgență nu se referă numai la apă, de exemplu, ci se referă la remedierea sistemului reacția noastră de urgență nu înseamnă să asigurăm numai alimente pentru populația deplasată, ci trebuie să-i ajutăm pe agricultori să reînceapă să facă agricultură după sau chiar în timpul conflictului. Așa încât ne încurajăm, pe noi toți vă încurajez și pe dumneavoastră să gândiți creator să găsiți o interfață între ajutorul umanitar și ajutorul pentru dezvoltare, să fiți cât mai flexibil cu putințe. Înțeleg că trebuie să fim cât mai responsabili cu putință, să dăm seama de felul în care ne adaptăm la schimbările din peisajul nevoilor. Și vă mai spun ceva foarte onest. Acest peisaj schimbător ne preocupă. Acum 10 ani mm, am fi întrebat pe un lucrător din domeniul umanitar și aș fi spus că e vorba de ajutor de, pentru adăpost, pentru alimente, pentru uh, uh, toate celelalte nevoi elementare, nevoile sanitare. Astăzi se vorbește de reabilitarea școlilor, de începerea activității micilor afaceri, firmelor mici, remedierea sistemelor, cum spuneam, susținerea psihosocială pentru cei traumatizați sunt elemente de reacție care acum 10 ani nu făceau parte din esența reacției umanitare la criză, ci a devenit o așteptare cu care se confruntă lucrătorii umanitari. Deci vă încurajez și ne încurajez să gândim creator, să vedem cum putem aduce împreună finanțarea, răspunderea și organizațiile instituționale pentru a putea reacționa la peisajul schimbător al nevoilor cu care ne confruntăm astăzi, ținând cont de impactul violenței pe termen lung uh, cu care ne confruntăm astăzi. O a doua chestiune care vă preocupă din punct de vedere politic este cum banii pentru dezvoltare și banii umanitari pot fi folosiți ca să aibă un impact pozitiv asupra migrației sau să aibă un uh, efect asupra prevenirii migrației. O chestiune uh, serioasă care se dezbate la Uniunea Europeană și nu numai. Și aici aș vrea să mai spun ceva. Eu sunt în favoarea unui dialog deschis, critic, între presiunile la care sunt supuși politicienii europeni și cei din altă parte și lucrătorii din domeniul umanitar, apropo de modul în care se poate ajunge la evoluții pozitive în materie de migrație sau în materie de folosirea banilor pentru migrație sau pentru ajutor umanitar. În prezent, trebuie să fiu onest, în momentul în care am văzut ce am văzut în Siria, în Irak, în Afganistan. Suntem extrem de precauți în prezent. Nu prea putem să recomandăm niciun fel de facilitare sau încurajare de reîntoarcere dincolo de cei care fac acest lucru voluntar Uh, oamenii trebuie să ajungă singuri la această concluzie, trebuie să hotărască siguri, singuri dacă sunt în siguranță, dacă se întorc sau nu. Dar mecanismele de returnare obligatorii din prezent, pe lângă contextul foarte fragil pe care îl vedem în Siria, în Irak și în Afganistan, este extrem de prematură. În Siria suntem în mijlocul situației de urgență și este aproape de neprevăzut încotro va merge violența în ziua următoare sau săptămâna următoare. În Irak uh, au avut loc evoluții pozitive după Mosul. Sunt regiuni în care oamenii se întorc. Din cele 5 milioane de persoane, 2,5 milioane s-au întors uh, acasă la ei, persoane strămutate uh, pe teritoriul respectiv dar 2,5 milioane de irachiani sunt strămutați chiar pe teritoriul irachian și nu se pot întoarce, pentru că infrastructura și casele au fost distruse. Iar infrastructura care să-i ajute să se reîntoarcă și să reconstruiască, să-și reconstruiască mediul, nu există. Deci, din punct de vedere politic, este prematur să-i trimitem pe oamenii înapoi, pentru că foarte multe comunități sunt comunități mixte de arabi și de curzi, de șia și suniți, care sunt extrem de divizați. Deci uh, uh, există în continuare o aplecare spre violență care cere multă precauțiune. Însă, încă o dată vreau să mai spun ceva. Avem nevoie de o dezbatere deschisă, complexă. Nu orice loc e nesigur și nu întotdeauna este imposibil cel puțin să încurajăm pe oameni să se întoarcă voluntar, de bună voie și poate în timp uh, vor fi mai puternic încurajați să se întoarcă. Și încă un al treilea punct pe care vreau să-l accentuez este următorul. Astăzi auzim foarte multe despre localizarea ajutorului. Ca membru al familiei Crucii Roșii și Semilunii Roșii, Vreau să spun că apreciem activitatea pe care o avem cu societățile naționale ale Crucii Roșii și cu Semilunii Roșii în regiunile în care funcționăm, cu, de exemplu, Societatea Arabă a Semilunii Roșii. Acestea fiind spuse, vreau să mai accentuez ceva. O provocare mare privind localizarea ajutorului astăzi este următoarea. Localnicii fac adesea parte din dezbaterea și din conflictul din țara respectivă. Iar uh, dezvoltarea unui reacții umanitare imparțiale când țara este în mijlocul conflictului e destul de grea și în situația în care angajații tăi și angajații naționali fac parte din conflict mult mai mult fac parte din conflict decât uh, angajații internaționali. Asta e o rețetă a eșecului. Așa că eu susțin încă o dată o utilizare mai complexă, o interacțiune mai complexă între actorii internaționali și uh, capacitatea locală de reacție. Uh, Comitetul Internațional al Crucii Roșii este cea mai bună asigurare pentru Crucea Roșie, pentru Semiluna Roșie Arabă este cel mai bun ghid pentru conflictul local, pentru dinamica local, dar, locală, dar semiluna roșie locală ar putea să cadă victima atacului uh, din diverse părți, pentru că fac parte din țesătura societății și societatea nu a scăpat de violență uh, s-au confruntat cu atacuri multe, au cele mai multe victime, uh, semiluna roșie arabă, vreau să spun, în Siria. Deci vreau să nu emulăm acest exemplu, să-l, să-l avem în vedere, pentru că uh, trebuie să avem o viziune complexă asupra locului pe care îl ocupă componenta internațională într-un asemenea conflict deschis, uh, de durată, în care localnicii pot să joace un rol și pot să ajungă mult mai repede la o reacție. Și în cele din urmă vreau să mai spun ceva ca mulți alți participanți la această chestiune astăzi și noi ne gândim bine înainte apropo de cum putem diversifica resursele financiare, după cum putem inova reacțiile tradiționale. Digitalizarea asistenței umanitare, conectivitatea care ne leagă altfel astăzi de beneficiarii din teren, care ne dă posibilități de a da altă formă reacției umanitare, trebuie să fie utilizată, trebuie să fie preluată de agențiile umanitare. Și facem acest lucru. Anul acesta vom reformula strategia instituțională și vom reformula și strategia digitală și sperăm că în felul acesta Comitetul Internațional al Crucii Roșii va, de, va avea un rol de liber, lider în ce privește utilizarea spațiului electronic pentru a îmbunătăți activitatea umanitară. Pentru că e, ă, noi trebuie să fim ă, nu, un, ă, o bază de date privind activitatea umanitară, pentru că putem folosi aceste date ca să acordăm uh, ajutor umanitar și ne gândim la foarte multe alte probleme. Am vorbit destul de mult, dar vroiam să vă prezint așa care sunt problemele care ne preocupă. Mulțumesc foarte mult! No, I think it's important. Cred că este foarte important, pentru că nu în fiecare zi e aici președintele Comitetului Internațional Crucii Roșii, e vital să auzim despre munca dumneavoastră. Vreau să vă spun că ați ridicat cele trei subiecte plus digitalizarea. Lucrăm și noi pe acestea. Chiar astăzi, cu privire la digitalizare, am hotărât să facem un raport, legătura între digitalizare și ajutor. Grupul PPE va numi un raportor pe digitalizare. Și mai sunt și ce alte chestiuni cu privire la finanțarea și organizarea finanțării. Uniunea Europeană se angajează acum într-o revizuire a fondurilor pentru Agenda 2030. Vor fi noi programe din 2020 încolo. E o mare dezbatere despre cum să arate fondurile, cum să fie puse în practică și a susit momentul să uh, vedem un pic cum vor fi structurate acestea. Vom lucra pe aceste subiecte și avem nevoie de contribuția dumneavoastră. Dragi colegi, cine se anunță la cuvânt? Charles Görens. Oui, je voudrais à mon tour... Aș vrea să mulțumesc și eu foarte mult domnului Hamor, președintele Comitetului Internațional al Crucii Roșii. Știm uh, în ce măsură vă implicați uh, în toate aceste uh, afaceri de natură umanitară și nu putem decât uh, să vă lăudăm pentru progresele făcute. Am uh, câteva întrebări. Prima are de-a face cu organizația de la Geneva. Dumneavoastră sunteți președinte al Comitetului, Interna- Comitetului Internațional al Crucii Roșii și, pe lângă Federaț- pe lângă aceasta, Federația Internațională a Crucii Roșii. Ne puteți spune în ce situație trebuie să intervină una sau cealaltă dintre organizații? Poate că mulți o știu, dar ar fi foarte bine să ne readuceți aminte. O a doua întrebare, legată de documentul Responsibility to Protect, responsabilitatea de a proteja. Știu că unul dintre predecesorii dumneavoastră a contribuit la redactarea acestui document. Acest document prevede obligația de protecție și uh, de asistență. Mie mi se pare că acest document merge puțin dincolo de mandatul uh, pur neutru și imparțial al Comitetului Internațional al Crucii Roșii. Dumneavoastră vă identificați total, vă regăsiți total în recomandările acestui document sau predecesorul dumneavoastră a făcut în acest sens uh, o intervenție cu titlu personal, pentru că în momentul uh, respectiv nu mai era președintele Comitetului Internațional al Crucii Roșii, doamna Kenge. Mulțumesc! Aș vrea să-i mulțumesc uh, și eu, uh, domnului director, pentru contribuția sa. Eu aș vrea să mă refer la trei subiecte. Ați vorbit despre diversificarea ajutoarelor financiare. Cred că este foarte important să lucrăm uh, pentru a asigura convergența acestor instrumente de finanțare, inclusiv al ajutorului. În multe din aceste zone de conflict, ajutoarele pentru dezvoltare trebuie să fie limitate în timp, dar acestea trebuie să completeze și celelalte instrumente, să fie un fel de catalizator care să asigure rezistența, care să ofere persoanelor um, din zonele respective posibilitatea de a face față situației. Trebuie să trecem dincolo de logica ajutoarelor, pentru că în momentul în care aceste ajutoare se termină și situația se înrăutățește. Deci trebuie să lucrăm asupra convergenței instrumentelor. Trebuie să le oferim acestor teritorii capacitatea și autonomia de a merge mai departe. Al doilea subiect. Care sunt persoanele implicate în utilizarea și gestionarea acestor ajutoare? Știm că e vorba de organizații umanitare, însă de foarte multe ori sunt implicate și instituții locale. Eu mă refer doar la două cazuri, dar aș putea să vă mai dau exemple și voi începe cu Republica Democrată Congo. Acum, uh, această țară se confruntă cu o criză politică de securitate și umanitară extrem de gravă. E... Și ar trebui uh, să trecem prin instituțiile de guvernare locale, dar acest lucru ar fi împotriva intereselor populației, pentru că, practic, responsabilii pentru chinul populației sunt tocmai instituțiile și reprezentanții acestora. Și există anchete în curs pentru că au fost uh, uciși reprezentanți ai ONU în Kasai și se suspectează chiar implicarea autorităților în acest caz. Așa că eu am îndoieli vis-a-vis -vis de uh, aceste instituții, pentru că ajutoarele ajung în teritoriu și a, practic ajung pe mâna acestor instituții uh, și ai reprezentanților lor. Care este părerea dumneavoastră? Și vă mai dau un exemplu. În Mali, de exemplu. Eu acum o săptămână m-am întors din Mali, unde situația este catastrofală. Și am văzut că situația este atât de dramatică încât dacă nu facem nimic în șase luni, va trebui să ne confruntăm cu siguranță cu o nouă criză care deja este uh, în, uh, pe punctul de a se declanșa. Uh, iată Republica Democrată Congo și Mali. Două exemple. Cum putem să ne asigurăm de credibilitatea instituțiilor locale? Pentru că nu știm pe mâna cui vor ajunge respectivele fonduri. Și apoi, un alt subiect. Am văzut că persoanele care s-au dus în cadrul operațiunii Save the Children în Afganistan să ajute au fost atacate. Deci protecția persoanelor care merg să asigure asistență pe teren. Această protecție este deficitară. Ați putea să-mi spuneți câteva cuvinte în acest sens? Mă gândesc la uciderea celor doi uh, trimiși ai ONU în Casai acum, pentru că au fost trimiși într-o zonă de risc extrem de ridicat, fără nicio protecție. Una, unul dintre persoanele respective era un domn din Statele Unite și cealaltă era o fată din Suedia. Care este părerea dumneavoastră cu privire la protecția persoanelor care se deplasează în aceste zone de conflict și în zone cu crize de securitate foarte grave? Mulțumesc! I've got... Mulțumesc! Dorește cineva să intervină? Enrique Guerrero a trebuit să plece, fiindcă avea reuniune la prânz, își cere scuze și a părut rău că nu poate să rămână, susține ceea ce ați spus despre faptul că e nevoie să oferim și sprijin psihologic celor din zone de conflict, de să facem mult mai mult decât uh, să oferim ajutor imediat și să acoperim nevoile medicale. Am uh, fost în teritoriu în urmă cu câțiva ani cu Cecil Kienge la doctorul Cuivi, în spitalul său, și am văzut care este problema cu ajutorul umanitar, care sunt limitele ajutorului umanitar. De exemplu, el a primit bani pentru a se ocupa de femeile care sunt victimă um, a violenței, dar trăiește într-o zonă super săracă și dacă la el vine o femeie care a avut probleme cu nașterea unui copil și care e și foarte săracă, uh, atunci ce faci când trebuie să oferi tratament acelei femei care nu este victima violenței? Vom avea o dezbatere despre finanțare la nivelul UE și în loc să ilustrăm problema, în teorii, așa cum facem noi în lumea dezvoltată, Trebuie să vedem ce putem face în termeni reali. Pentru că trebuie să înțelegem care este realitatea la fața locului, care sunt restricțiile cu privire la finanțare. Am fost în Republica Central Africană în urmă câteva săptămâni, am, ne-am deplasat în teritoriu și am văzut că Uniunea Europeană plătește să pregătească armata pentru ca armata să poată stabili ordinea publică și să eh, preia, repreia controlul de la bandele armate. Și am văzut că noi pregăteam, așa este, forțele armate, dar aveam restricții mari. Nu puteam să le oferim, de exemplu, uniforme. Problemele devin foarte reale. Ele pot fi explicate în termeni simpli. Și dacă aveți exemple concrete cu privire la problemele constatate în teritoriu, atunci asta ne ajută foarte tare ca să ne dăm seama de ce natură sunt problemele. Înainte să vă redau cuvântul pentru răspunsuri, cred că e aici Digi Eco. Poate vă prezentați chiar dumneavoastră, fiindcă nu vă găsesc numele pe hârtie chiar acum. Mulțumesc foarte mult! Sunt uh, Deputy Head of Unit la, unit la Eco Strategic Unit. Nu voi vorbi foarte mult. Confirm that ICSC is one of the most trusted Vreau să confirm că CICR este un partener de nădejde pentru noi, cu, care ne oferă acces în zone la care în mod obișnuit, de care în mod obișnuit ne-am putea apropia. International Humanitarian Law, this is clear. Așa cum spunea domnul președinte Maurer, în ceea ce privește legislația internațională umanitară, e o prioritate pentru noi și trebuie să actualizăm acțiunile noastre. Sunt și aici multe de făcut împreună cu cei ce... Anul trecut am avut cinci răpiri de lucrători umanitari, 6 uh, pe zi, mă scuzați, 6 asasinate pe zi și asta se întâmplă în teritoriu. Mare parte din aceste persoane afectate sunt chiar de la cei cer. Da, mulțumesc. Charles, dorești să mai faci un scurt comentariu? Chestiunea asta que j'ai Aș vrea să adaug o întrebare la cele pe care le-am adresat deja. Știu um, că imparțialitatea este foarte importantă pentru Crucea Roșie, așa că nu vă voi întreba care e părerea dumneavoastră despre președintele Statelor Unite. Cu toate acestea, um, s-a adopt, a adoptat de curând o lege, Global Gag Rule, și vreau să vă întreb în ce măsură aceasta vă încurcă pe teren și cum puteți uh, să o acceptați, mai ales uh, într-un context uh, din ce în ce mai dificil. Știm că mm, multilateralismul este foarte important aici și că foarte mulți actori sunt uh, împiedicați să-și desfășoare activitatea în zonele de conflict. Pentru noi această lege este absolut inacceptabilă. Uh, Uniunea Europeană, Comisia Europeană încearcă să remedieze situația, să um, reacționeze la, la această lege, dar vreau să știu care este și părerea dumneavoastră. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Poate că încep cu întrebarea dumneavoastră și apoi mă întorc la celelalte întrebări și anume ce am recomanda este să nu priviți lucrurile dintr-o perspectivă teoretică și biocratică, ci să vă uitați la oamenii din teritoriu și la nevoile imediate care există în, în comunitate să vedeți astfel cum, cum arată nevoile și cum evoluează ele. Astăzi, din păcate, în continuare mai sunt foarte multe proiecții bazate pe linii de credit și uh, birocrație. Și nu prea există atenție conferită situației persoanelor, integrității persoanelor. Noi astfel trebuie să oferim ajutor, în așa fel încât uh, oamenii afectați să-și poată continua viața. E un slogan vechi, acela că trebuie să punem uh, oamenii pe locul întâi. Realitatea e însă foarte diferită. Și o provocare mare este să oferim ajutor oamenilor, fiindcă omul este un agent al schimbării. El poate să spună care sunt nevoile sale. Aceste persoane trebuie puse în centrul preocupărilor și apoi astfel trebuie formulată reacția și răspunsul, nu invers. Oamenii n-au nevoie de dezvoltare, de pace și umanitare. Sunt birocrațiile noastre care au fost structurate și echipate astfel cu linii de credit – Oamenii au doar nevoi. Și de aici pornește esența a ce încercăm noi să facem când vrem să fim aproape de oameni, aproape de conflict uh, și de probleme și încercăm să formulăm un răspuns acolo. Și de aceea mie nu-mi place uh, dezbaterea abstractă. Ea nu pune în centrul atenției integritatea și nevoile oamenilor. Mereu sunt uh, surprins când sunt în teritoriu și văd cât de diferite sunt aceste nevoi și priorități în funcție de locul în care te afli. Dacă ne-am gândit la recipienți, la destinatari, atunci de fiecare dată intervențiile noastre ar arăta altfel. Pentru mine e o chestiune critică, aceea de a formula un program umanitar de jos în sus, începând cu nevoia oamenilor și oferind astfel o reacție. Ați menționat Republica Centrală Africană. Poate că ați văzut și taberele de strămutare în care încep activități economice. Și în loc să încercăm să categorizăm aceste nevoi ca fiind umanitare sau de dezvoltare, ar fi mai bine să găsim programe de credit flexibile, în așa fel încât să poată fi lansate micile întreprinderi. Știți, cu uh, celebrul coafor din uh, tabără. E un nou mod de a privi lucrurile într-o manieră integrată de dezvoltare. Și dacă veți reuși asta în Parlament, dacă veți reuși să fiți lideri pe acest subiect și veți reuși să schimbați puțin perspectiva, echipând altfel răspunsul instituției, eu cred că ar fi un mare pas înainte. Mă întorc acum la întrebări. CICR este un fost ONG Um, elvețian care a primit mandat de la Geneva să se ocupe de situație din conflictul armat. Suntem o asociație de 199 de societăți naționale care coordonează aceste, acțiunile acestora, mai ales în contextul dezastrelor naturale și al problemelor sociale. Societățile naționale sunt primele care răspund și de acolo problemele încep mediul din ziua de azi este foarte complex și mereu se suprapune violența cu conflictul, precum și cu problemele sociale, precum și cu sprijinul oferit în plan uh, național În contextul uh, violenței în care ne aflăm astăzi, noi uh, coordonăm activitatea Crucii Roșii și facem contribuții împreună cu societățile naționale, plus cu, în plan local, pentru că oferim uh, sprijin nu doar în ceea ce pește mandatul nostru nucleu, ci și coordonând activitatea Crucii Roșii. În situație de dezastre naționale există o federație care coordonează răspunsul și dacă putem contribui și noi, o facem, evident. În ceea ce privește uh, principiul responsibility to protect, uh, responsabilitatea de a proteja. Da, e un principiu fundamental și vreau să spun că prin natura sa, acțiunile umanitare sunt consensuale. Răspunderea de a proteja nu este un concept politic la ora actuală care să genereze consens la nivelul comunității internaționale. Deci, ca instituție, suntem foarte precauți în ceea ce privește militarea pentru acest concept. La ora actuală, noi uh, acționăm în baza Convenției de la Geneva, unde există suveranitate națională stipulată, instituțiile naționale însă sunt blocajul de care ne lovim. Deci noi nu pledăm pentru acest concept. Să vedem cum depășim problema suveranității naționale prin concepte cum ar fi responsibility to protect, în așa fel cât asistența din afară să poată fi oferită mult mai ușor în contextul conflictului. Astăzi, deocamdată, nu este un concept operațional. Și deci nu este un concept pe care îl folosim. Cornelius Amaruga a fost parte, a participat la elaborarea conceptului în momentul în care nu mai era președinte al CICR, deci n-a făcut asta în calitate de președinte. Spunând asta, vă arăt cam și până unde ajunge frustrarea unei persoane care s-a investit preț de 2 ani în ajutorul umanitar, și și-a dat seama că nu e de ajuns consensul. Trebuie să ai ceva în plus. E totul ambigu. Și în această ambiguitate se blochează adesea ajutorul umanitar. Trebuie să fim credibili, neutrali, consensuali, imparțiali, să acționăm în acest, într-un context specific, dar ne dăm seama că nu putem fi singurii care oferă un răspuns. Și ajung și la întrebarea legată de instituțiile locale pe care le-ați menționat. Am făcut trimitere la Red Crescent Society și la Crucea Roșie. Aceeași regulă se aplică și pentru ONG-uri. Pe de o parte, apreciem și vedem toate avantajele ONG-urilor locale. Ele sunt aproape de cetățeni, aproape de comunități și au uh, informații despre cum funcționează lucrurile, dar pe de altă parte instituțiile locale sunt adesea slabe și cu risc uh, în fața manipulării din partea, și exploatării din partea statului, din partea puterilor politice sau militare. Și din punctul meu de vedere nu există aici o regulă generală. Aș zice că trebuie să fim atenți să ne dăm seama cum putem proteja inițiativele locale în fața abuzului și apoi să utilizăm aceste inițiative locale, fiindcă, har Domnului, au suficiente avantaje, dar să vedem și ce se poate face în plan internațional, cum putem uh, să protejăm aceste institu- instituții locale în mod inteligent, pentru ca impactul asupra cetățenilor să fie mai mare. De acord, perfect de acord cu ce ați spus în ceea ce privește situația extrem de dificilă în anumite părți uh, din Congo astăzi, ceea ce arată iarăși o dilemă, și anume cheltuielile preventive. Avem atâtea și atâtea dificultăți în a lansa o misiune diplomatică, umanitară sau preventivă, înainte ca lucrurile să se întâmple. De ce? Fiindcă infrastructura internațională de ajutor e mereu făcută în așa fel încât uh, lucrurile să demareze sau instituțiile să se sesizeze după ce răul s-a produs. Noi vrem să fie respectată legea internațională și vrem să fim prevăzători, să vedem de unde vine urgența, să ne pregătim pentru ea. Dar uh, acțiunile sunt incomplete la ora actuală. Înțeleg cereți uh, un instrument internațional uh, integrat de finanțare. Din, punct de vedere, din punctul de vedere al conceptului, înțeleg de unde vine interesul pentru un instrument integrat. Totodată, văd și nevoia de a putea răspunde diferit în situații diferite. Și e o diferență între asistența condițională, care vine cu obiective politice, cu obiective de dezvoltare într-o societate, comparativ cu modalitățile neutrale și imparțiale care caracterizează acțiunea umanitară. Relația e tensionată între cele două domenii. Nu știu cum sunt gestionate fondurile, integrat sau nu, dar până la urmă eu aș cere următoarele. Să lăsăm marja de manevră pentru asistența neutrală și imparțială, necondiționată, consensuală și ea ne permite să răspundem nevoii oamenilor în situații disperate, înainte de a aplica aceeași metodologie cu, același, cu aceeași metodă de cheltuială. Sunt de acord cu toți cei care spun că trebuie să evităm uh, suprapunerile, că trebuie să ajutăm la construirea de capacități de rezistență, că trebuie să definim politici de preîntâmpinare a fragilității. Sunt uh, concepte mărețe care integrează multe lucruri, dar în același timp ce vrem să facem? Să salvăm oameni. Și deci avem nevoie de flexibilitate operațională în anumite condiții și în anumite împrejurări pentru a putea lucra și altfel. Din păcate, astăzi vedem cu totul altceva și anume o mare problemă, cu lacune uriașe. Iar eu unul aș spera să văd agenții de dezvoltare prezente în anumite situații și totuși ele lipsesc. De ce? Fiindcă se consideră că e încă uh, conflictul în derulare, că încă nu s-a ajuns la etapa dezvoltării și tocmai de aceea trebuie să fim inteligenți și să vedem cum putem aduce actorii de dezvoltare mai rapid în zonele fragile. Anul trecut, în contextul crizei de foamete din uh, Ciad, nu, din uh, Yemen, Somalia și alte țări, mă scuzați, am fost uh, abordat de Banca Mondială și am lucrat cu aceasta. Au fost adevărate crize alimentare și adesea Singura cale de a interveni este prin intermediul ajutorului umanitar, pentru că de acolo vine stabilizarea. Trebuie să gândim lucrurile în termeni inteligenți. Înțeleg comentariul dumneavoastră și militez pentru găsirea unui echilibru fin. Să avem o viziune integrată, absolut necesară parlamentarilor, ca să se știe încotro merg banii și cum, dar să vedem cum putem evita dedublările și cum putem să obținem un impact pe niște obiective cheie pe care le-ați fixat la vedere politic, cum ar fi construirea de capacități și așa mai departe, plus uh, metodologiile care diferă sau pot diferi de la un context la altul, în funcție de situație, dacă e zonă de conflict sau nu. În ceea ce privește, știți, interpreții trebuie să plece action of uh, humanitarian uh, workers, it's, it's În ceea ce privește lucrătorii umanitari, e un coșmar, așa este. Există fragmentare, uh, există mereu imprevizibilul din zona de conflict. Sunt două filosofii. Una se referă la cea a mișcării Crucii Roșii și a CICR și apoi cea de la ONU. ONU protejează cu arme și cu acțiuni de securizare a ajutorului umanitar. Noi, prin consens și negociere, niciodată nu suntem înarmați, niciodată nu ne bazăm pe arme pentru securitate și dacă ne uităm puțin la rezultate, vedem că de ambele părți există provocări în ceea ce privește securizarea operațională, dar nu e adevărat că munca umanitară uh, armată pune oamenii într-o situație mai sigură. Acțiunile în baza consensului sunt la fel de importante. Și cred că am răspuns. Interpreții pot pleca și noi vom continua în engleză, spune președinta. Mulțumim și mulțumesc și interpreții. Am terminat.